Sudan să vă ajute să puneți în aplicare toate acestea. Și de altfel, acest raport uh, a fost conceput când mă aflam și eu în aceeași țară, în Sudan. Vă mulțumesc, se încheie discuțiile, votul va avea loc mâine la ora 12. Ora l'ordine del giorno Acum avem declarația vicepreședintelui Comisiei al Uniunii pentru Afacerile Externe și Politica de Securitate privind situația din Nagorno-Karabakh. Îi dau cuvântul doamnei Ashton. Uh, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Sunt recunoscătoare să am posibilitatea de a schimba, face un schimb de opinii cu dumneavoastră în ceea ce privește Nagorno-Karabakh. Ne-am întâlnit cu președintele Comisiei și al Consiliului, uh, cu președintele Medvedev. Uh, și uh, președintele Medvedev era optimist în ceea ce privește o posibilitate de a ajunge la un acord la Kazakh Um, declarațiile de la Deauville ale președinților Sarkozy, uh, Obama și Medvedev au spus foarte clar că este timpul pentru un acord. Fără acest uh, acord, angajamentul părților ar putea fi pus sub semnul întrebării. În ciuda uh, unor angajamente asumate, nu s-a ajuns la un acord la Kazan președinții Azerbaijanului și al Armeniei nu uh, au uh, folosit oportunitatea pentru a, se, pentru a ajunge la un acord. M-am întâlnit de, cu, de curând cu miniștri de externe ale celor două țări. Uh, negocierile sunt foarte complexe și nu îmi fac iluzii în acest sens. Sunt la curent cu dificultățile cu care se confruntă. Vinerea trecută am fost, m-am întâlnit cu uh, ministrul de externe lituanian, care este președintele OSCE la ora actuală. Trebuie, doamnă președinte, să continuăm eforturile de a ajunge la un acord și salut părțile care s-au angajat pentru găsirea unei soluții pașnice. Însă avem nevoie de mai mult decât asta în lunile următoare. Părțile trebuie să își consolideze eforturile pentru a ajunge la un acord înainte de finalul anului. Acest lucru ar trebui să se întâmple înainte ca alegerile din Armenia în 2012 și cele din Azerbaijan în 2013 să înceapă să-și spună cuvântul. Efortul este inacceptabilă utilizarea forței sau amenințarea cu utilizarea forței pentru, uh, aș, pentru a ajunge aș, uh, la uh, rezolvarea conflictului. Pacea este o prioritate pentru Uniunea Europeană dar această uh, soluție în, uh, în această zonă ar ajunge, ar crea stabilitate în regi regiune. S-ar putea deschide uh, uh, granițe, granițele între Azerbaijan, Armenia, dar și înspre Turcia. Ar putea să se construiască um, conducte, uh, șosele și așa mai departe. Caucazul de Sud ar trebui să devină ceea ce este deja o poartă între Europa și Asia. Toate acestea sunt și în interesul Uniunii Europene, domnule președinte. Suntem dispuși uh, să facem eforturi pentru a sprijini uh, activitatea grupului de la Minsk. Negocierile continuă din 1994. Suntem aproape de un acord asupra principiilor de bază. Uh, sprijinul pe care, trebuie să pe care putem să-l oferim este ceva ce trebuie să discutăm cu grupul de la Minsk și cu părțile interesate. Purtăm consultări uh, cu privire la asta în acest moment. Însă trebuie să ne fie clar, orice s-ar întâmpla în aceste negocieri finale va juca un rol foarte important. Și, și noi vom avea un rol de jucat în modul în care uh, ne uh, direcționăm politica. Un reprezentant al Uniunii Europene a călătorit în regiune luna, trec luna trecută și a spus foarte clar aceste lucruri. Văd că există posibilități să îmbunătățim angajamentul Uniunii Europene chiar și dincolo de negocieri. Deja sprijinim activități uh, ale oamenilor pe ambele, ale popoarelor pe ambele părți, uh, inclusiv în cadrul Consiliului Europei, dar cred că putem face mai mult. În plus, cred că trebuie să ne asumăm responsabilități pentru uh, aplicarea acordului odată ce vom fi ajuns la unul. Va fi nevoie de, co- de cooperare cu parlamentele naționale, va fi multă treabă, mm, reconstrucție, uh, va trebui să ne ocupăm de refugiați, uh, să sprijinim economia și așa mai departe. Recunosc de asemenea ceilalți parteneri care vor juca un rol important în această regiune. Din nou, va fi foarte important să cooperăm cu partenerii regionali și cu Turcia. Am propus uh, crearea unui post de nou reprezentant pentru o uh, Caucazul de Sud pentru a coordona munca noastră cu grupul de la Minsk. Dar cea mai importantă contribuție a noastră va fi să consolidăm relațiile bilaterale atât cu Armenia cât și cu Azerbaijanul. Uh, comunicarea Uniunii Europene cu privire la politici pe care am discutat-o astăzi stabilește o agendă ambicioasă pentru țările din Caucazul de Sud, pentru acorduri uh, comprehensive, pentru mobilitate îmbunătățită, și, uh, cooperare sectorială și part part participare și cooperare sectorială îmbunătățită și sprijinirea societății civile și o societate deschisă. Domnule președinte, obiectivul nostru este să ajutăm aceste țări să atingă aceste obiective cuprinzătoare. Și, în același timp, analizăm modul în care putem îmbunătăți cooperarea bilaterală pentru a aplana uh, pentru a aplana conflictul. Stephen Fule a fost de curând în această zonă pentru a căuta uh, noi moduri de aplanare a conflictului. Eu cred că agende de, agendele de reformă ambițioase în ambele țări vor constitui o condiție pentru a depăși trecutul. Până la urmă, domnule președinte, uh, este vorba de o alegere pe care Armenia și Azerbaijanul trebuie să o facă. Noi știm ce alegere ne dorim să uh, o facă, alegerea compromisului și a păcii și credem că avem un rol de a sprijini grupul de la Minsk pentru a, își, a realiza această ambiție. Vă mulțumesc, doamnă Ashton. Trecem la vorbitorii numele grupurilor. În numele PPE, două minute, domnul Brock. Domnule președinte, doamnă înalt reprezentant, în grupul PPE acest subiect ne preocupă pentru că ne temem că s-ar putea crea o nouă cursă de înarmare la care să fie Uh, implica, în care să fie implicate aceste uh, două țări și care să ducă la un conflict armat. Eu cred că datoria noastră este să uh, spargem cercul vicios astfel încât să nu mai avem o vară cum a fost cea de acum trei ani în care practic ne-am aflat în fața unui război și nu ar trebui să subestimăm pericolul de a se ajunge la o astfel de situație. Trebuie să ne fie clar că este vorba de refugiați care trebuie să uh, Uh, se întoarcă în țara lor, însă în același timp suntem de părerea că cele șase principii pe care le-au stabilit grupul de la Minsk și care au fost acceptate de către ambele părți trebuie să fie aplicate. Nu se mai pot găsi pretexte pentru a nu aplica aceste principii. Acest lucru mi se pare de foarte mare importanță. Cred că Uniunea Europeană are un rol foarte activ de jucat aici dacă faceți referire la reuniunea de la Kazan, nu știu dacă a treia persoană care a stat uh, la masă a fost într-adevăr moderatorul neutru care ar fi trebuit să-l fie. Cred că Uniunea Europeană ar fi trebuit să joace acest rol și cred că, pe de altă parte, ar trebui în sfârșit să oferim stimul acestor țări pentru a avea o abordare multilaterală. Trebuie să uh, le arătăm ca un interes să coopereze între ele, dar nu numai la nivel bilateral, ci la nivel multilateral. Întotdeauna Uniunea Europeană a căutat să pună în legătură diferite interese pentru a depăși stresul trecutului. Întotdeauna se poate face acest lucru când uh, există un nivel înalt de interes comun. este în interesul nostru al tuturor ca această regiune să nu se destabilizeze, pentru că acest lucru ar schimba un echilibru al puterii, care, lucru care nu ar fi sub nicio formă în interesul nostru. Vă mulțumim, domnule Brock. În numele uh, socialiștilor și democraților, domnul Vigenin. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimate doamnă dragi colegi, Mă bucur foarte mult că astăzi discutăm despre situația din Nagorno-Karabakh. Foarte multe persoane um, aflate aici suntem îngrijorate de tensiunea care e în creștere în această regiune și nu am vrea să fim luați uh, prin surprindere de evenimentele de acolo. Trebuie să acționăm acum. Eșecul summitului de la Kazan ne arată că grupul de la Minsk a ajuns practic la capătul puterilor. Eu cred însă că principala responsabilitate pentru a soluționa conflictele uh, ține de liderii din aceste două țări. Nu avem cum să continuăm negocierile la nesfârșit. Cerem să existe mai multă responsabilitate și mai mult respect. Liderii celor două țări ar trebui să se gândească la cum vor fi ei uh, percepuți de istorie, ca niște persoane care au adus suferință popoarelor sau le-au adus pacea. Acum, politica noastră de bună vecinătate uh, abordează tema acestor conflicte înghețate. Și în politica noastră de vecinătate ar trebui să includem nu doar negocierile și relațiile între Bruxelles și aceste țări, ci și relațiile între Azerbaijan și Armenia. Și, bineînțeles, uh, țin să menționez care poate fi și contribuția Parlamentului European pentru o mai bună relație între aceste două țări. Reprezentanții Armeniei și Azerbaijanului au participat activ la adunarea parlamentară uh, organizată împreună cu deputații noștri. E o ocazie unică, deci de a participa, de a colabora între deputați pentru a le arăta și popoarelor că există posibilitatea de a face ceva împreună. Eu contez pe președinția poloneză, pe summitul de la Varșovia pentru a se da un nou elan în soluționarea acestor conflicte înghețate. Vă mulțumesc. În numele grupului ALDE are cuvântul doamna Oyuland. President, Madam High Representative. Domnule președinte, doamnă înalt uh, reprezentant, am uh, primit nenumărate semnale alarmante din zona Nagorno-Karabakh în ultimele luni, în ciuda acordului de încetare a focului între Armenia și Azerbaijan. Eu aș solicita Erevanului și Bakuului să nu mai aibă activități în zona de conflict care să provoace o reacție violentă din partea uh, celelalte părți. Eșecul summitului de la Kazan, care a avut loc pe 24 iunie, este o indicație clară că eforturile grupului de la Minsk al OSCE au fost insuficiente și că este nevoie de alte încercări suplimentare. Având în vedere că Armenia și Azerbaijanul sunt țări țintă pentru politica de bună vecinătate, Uni Uniunea Europeană ar trebui să joace un rol integral în rezolvarea conflictului. Doamna înalt reprezentant, v-aș încuraja să vă ocupați de situația din regiunea Nagorno-Karabakh, ținând uh, seama de faptul că uh, Azerbaidjanul ar trebui să-și păstreze integritatea teritorială, în special în lumina celor patru rezoluții ale Consiliului de Securitate al ONU privind eliberarea zonei Nagorno-Karabakh. Este în interesul ambelor țări, precum și în interesul Uniunii Europene, să depășească această, acest conflict în conformitate cu legea internațională pentru a se putea concentra pe dezvoltarea economică și democratică a regiunii din sudul Caucazului. Mulțumim, doamna Oiuland. În numele verzilor, pentru un minut, doamna Lunacek. Muchas gracias, presidente. Uh, Mulțumesc, doamnă, domnule președinte. Lady Ashton, cred că uh, conflictele înghețate sunt un obstacol în calea parteneriatelor. Uh, același lucru este valabil și pentru Armenia și Azerbaijan. Ambele fac parte din parteneriatul estic Uh, eu aș solicita Armeniei să-și retragă trupele, dar în același timp aș solicita Azerbaijanului să își uh, scadă um, cheltuielile militare, care sunt uh, similare cu întregul buget armenian. În același timp, cred că Uniunea Europeană ar trebui să joace un rol mai activ. Ce părere aveți dumneavoastră, Lady Ashton? Eu cred că ar fi minunat dacă Uniunea Europeană uh, ar înlocui Franța în președinția grupului de la Minsk. Întreag, Minsk. Întreaga Uniune Europeană ar trebui să fie reprezentată, nu numai unul dintre statele membre. De asemenea, cred că este vorba de coerența și consecvența Uniunii Europene. Dacă ne uităm la Oseția de Sud, Abhazia uh, și alte situații uh, similare, vorbim de autodeterminare. Aici, în, Nagorno-Karabakh, vorbim despre uh, autodeterminare și, și suveranitate teritorială. Vă mulțumesc. Domnul Provera. Vă mulțumesc. Problema regiunii Nagorno-Karabakh e foarte puțin cunoscută și de multe ori informațiile sunt doar parțiale. Însă un lucru clar e integralitatea teritoriului unei țări, în cazul Georgiei, Moldovei, Ciprului și Azerbaijanului. În ceea ce privește acest conflict, știți că au existat poziții foarte diferite. Declarația din 2004, rezoluțiile Consiliului de Securitate ONU, de asemenea și Parlamentul European s-a exprimat. Integritatea teritorială a unui stat suveran este garantată de dreptul internațional. Și dacă pui la îndoială acest principiu, nu faci decât să încurajezi uh, uh, și alte agresiuni militare pe viitor și alte încercări de a reamenaja uh, teritoriile. Care e problema cu Nagorno-Karabakh? Atât Armenia cât și Azerbaijanul fac parte din parteneriatul de est, pentru care este prevăzută stabilitatea și colaborarea cu țările partenere și de aceea mă gândesc că ar trebui să lucrăm în această direcție. Și în încheiere aș vrea să vă spun că Armenia e o țară care își consolidează în continuare poziția în acest teritoriu ocupat, ceea ce face și mai uh, grea situația din regiune. Acum domnul Stoianov de la Neînscriși. Vă mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să nu fiu de acord cu ultimele două persoane care au intervenit. Acest conflict și are originea în decizia ilegală a bolșevicilor de a detașa o parte de, din Armenia și de a o da uh, Azerbaijanului în anii 20 din secolul trecut și în aceeași perioadă Cominternu a luat o decizie pentru a crea națiunea macedoniană, care până atunci era inexistentă. Și aceea decizie creează foarte multe probleme și în ziua de astăzi. Însă, din uh, fericire, situația nu a ajuns să fie atât de gravă ca și în Nagorno-Karabakh. Asta deoarece Grecia și Bulgaria au avut o atitudine corectă față de fosta Republică Iugoslava Macedoniei. Însă, să vedem dacă situația e aceeași în uh, Nagorno-Karabakh în ceea ce privește atitudinea Armeniei și Azerbaijanului. Vecinii direcții ai Armeniei complotează pentru a izola această țară. Doamnește, dumneavoastră spuneați că um, gazoductele, oleoductele și căile ferate ar trebui să ia traseul cel mai scurt. Însă să nu uităm că țările vecine izolează Armenia, iar noi trebuie să denunțăm o astfel de atitudine. Vă mulțumesc, domnule Stoianov. Acum ceilalți uh, vorbitori, două minute, domnul Galer. Mulțumesc, domnule președinte. Este bine că ducem această dezbatere cu privire la Nagorno-Karabakh înainte de vacanța de vară. Mai bine ar fi fost dacă am fi uh, adoptat o rezoluție astfel încât să trimitem un semnal clar tuturor celor interesanți. Avem uh, din nou în fața noastră o vară în care există pericolul ca una dintre părți să își piardă cumpătul, iar un al treilea să profite din punct de vedere geostrategic. Noi nu avem voie să luăm partea uneia dintre părți. Trebuie însă să insistăm asupra faptului că ca cele două părți să se oblige să respecte cele șase principii, mai ales pentru că nu se poate respecta status quo-ul, există pericolul ca una dintre cele două părți să părăsească această cale. Rusia furnizează arme ambelor părți uh, în, proces, în cursa de înarmare a celor două. Iar aici uh, putem să, uh, ne, să ne gândim că Rusia dorește să-și recâștige influența și în același timp joacă partenerul neutru care caută pacea. Avem nevoie de cooperare transfrontalieră, protecția minorităților, de creare de, de, uh, de structuri democratice și uh, crearea unui spațiu comun economic. Iar Uniunea Europeană trebuie să sprijine aceste inițiative și poate oferi pentru ambele părți o situație în care din toată lumea să câștige. În ultimul timp s-a discutat cu cei doi uh, miniștri de externe uh, Uh, și chiar pe, probabil că tocmai de aceea au uh, eșuat negocierile de, negocierile de la Kazan pentru că Rusia nu a fost un partener atât de sincer cum s-a crezut. Dar cred că noi trebuie să jucăm un rol important aici. Mulțumim, domnule Galer, domnul Kirilov. Mulțumesc, domnule președinte. Acum un an am adoptat cu o majoritate covârșitoare o rezoluție pentru o nouă strategie în zona Caucazului. Această rezoluție a vorbit despre conflictul nerezolvat din Nagorno-Karabakh, care pune probleme nu doar părților aflate în conflict, ci întregii regiuni. Oamenii obișnuiți afectați de conflict continuă să trăiască în teamă sunt izolați, nu au niciun fel de perspectivă de dezvoltare sau de ajutor de dezvoltare și există mulți oameni care sunt ostatici al acestei, aceste situații care durează de prea multă vreme. Grupul Minsk s-a întâlnit cu președintele Medvedev și au încercat să ajungă la o rezoluție pașnică, dar nu înțeleg de ce de fiecare dată când se întâlnesc părțile se ajunge la un șahmat. Din punctul meu de vedere, acest uh, fapt că există secretizare uh, Uh, este inutil, pentru că dacă apare, dacă izbucnește un război, nu ne putem permite să stăm cu mâinile în sâni. Ar trebui să acordăm un mandat Franței ca reprezentantul său în grupul de la Minsk și să joace un rol mai activ împreună cu SUA și cu Rusia pentru a exercita presiuni asupra celor două părți pe baza principiilor de la Madrid. Pe de altă parte, garanțiile de securitate politică trebuie să fie oferite către ambele părți, așa cum s-a cerut, pentru a ne asigura că există o încredere mutuală. UE ar trebui să acorde și stimulente în ceea ce privește infrastructura, investițiile, astfel încât oamenii care trăiesc acolo și refugiații să simtă beneficiile păcii atunci când se va ajunge la ea rolul Uniunii, care a fost sprijinit foarte clar acum un an în acest for, ar oferi un, um, o pârghie suplimentară pentru asigurarea coridoarelor de energie pentru Europa. Și, în final, doamna Ashton, cred că este momentul să vizitați regiunea pentru a ajunge la o rezoluție a acestui conflict înghețat care a devenit, de fapt, un pic cam fierbinte. Mulțumesc, domnule Kirilov. Domnule Kirilov, se pare că avem o procedură cu cartonașul albastru. Acceptați întrebarea? Da, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc și domnule Kirilov. Știați că Rusia este cel mai mare furnizor de arme în zona de conflict? Deci, pe de o parte, armele sunt vândute sau să pună la dispoziție baze militare? Și care este marea investiție a domnului Putin în uh, sudul Caucazului? Puteți să-mi spuneți care este această mare investiție a Rusiei? Mulțumesc pentru această întrebare, dragă colega. Este o întrebare dificilă, recunosc. Ceea ce este interesant în acest caz este că ar trebui să încurajăm Rusia să joace un rol pozitiv. Cred că este în interesul pe termen lung al uh, Rusiei să contribuie la rezolvarea acestui conflict, deși probabil există și, al- și forțe care sunt de altă părere, consideră că este în interesul Rusiei ca cele două țări să rămână în conflict. Dar eu cred că este posibil. Și tocmai aici ar fi rolul activ al Uniunii Europene în parteneriatul strategic pe care îl avem. Mulțumesc, domnule Kirilov. Un minut, domnul Sechedi. Szó, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Vă mulțumesc, domnule președinte. Mișcarea Iobic din Ungaria a declarat cu puțin timp în urmă că um, agresiunea făcută de Armenia în Nagorno-Karabakh în 1992, care a dus la acest conflict care acum e de actualitate, deci am spus că trebuie abordată această problemă și aici, în Parlamentul European. Peste un milion de persoane au fost rămutate, foarte multe și-au pierdut viața. E un adevărat genocid în Nagorno-Karabakh, făcut deci de armenii de acolo. E unul din cele mai groaznice genociduri din secolul 21. Deci nu putem uh, avea standarde duble și ca deputat maghiar aș vrea să le transmit un semnal acestor persoane, să le spun că ne uh, interesează soarta lor și că îi vom sprijini. Vă mulțumim, domnule Seghe, de un minut și jumătate, domnul Covacev dnešния дебат е провокиран от нарастващото напрежение. Doamnă Ashton, dezbaterea de astăzi uh, uh, vine în urma uh, violențelor din Nagorno-Karabakh și e nevoie de o angajare concretă a tuturor părților implicate în acest conflict. Trebuie pus capăt acestei retorici agresive și e inacceptabil să vedem cum liderii de acolo se folosesc de acest conflict pentru a se uh, legitima. E nevoie de o soluționare pașnică, de respectarea integralității teritoriale. E vorba aici de dreptul internațional care trebuie aplicat. Și eu sunt îngrijorat de această cursă a înarmărilor și de achiziționarea de echipamente militare. Astfel, uh, nu are cum să se soluționeze acest conflict doar prin folosirea forței armate. Armenia și Azerbaijanul trebuie să facă un compromis și să nu mai fie atât de încăpățânate. Parcă sunt uh, doi măgari pe un pod care au ajuns să cadă și să se înnece în apă din cauza încăpățânărilor. Am văzut că summitul de la Kazan a eșuat, însă măcar știm că cei doi lideri au hotărât să se revadă pe viitor. Să nu uităm de asemenea că și forțele regionale trebuie să joace un rol în cadrul negocierilor și să crească legăturile cu aceste două țări. Turcia și Rusia trebuie să dea dovadă de maturitate și să renunțe la principiile lor machiavelice pentru a se găsi o soluție. Și în ultimul rând, mă aștept ca și Uniunea Europeană să joace și mai mult rolul diplomatic. Și salut de asemenea numirea uh, acestui nou trimis special pentru Caucaz. Avem nevoie de o politică specială pentru fiecare țară din regiune, dat fiind că au un caracter atât de specific. Nu o văd pe doamna Herzog în sală, prin urmare îi dau cuvântul domnului Tăcheș. Mr. Tokes, Mr. Tokes, Mr. Domnule Tăcheș. I'm sorry to interrupt. Vă, vă Cer scuze, vă întrerup în această scenă romantică, să vă dau cuvântul. You can resume afterwards, but for the... Puteți continua după aceea, dar deocamdată insist să vă dau cuvântul. Deci, domnule Techeș, aveți cuvântul. Îmi cer scuze, domnule președinte. Nu vă faceți griji, cu toții suntem oameni. Uh, Domnule președinte, dragi colegi, înainte de summitul de la Kazan din 24 iunie, comunitatea internațională a avut speranțe mari pentru un acord de pace între Armenia și Azerbaijan pentru regiunea Nagorno-Karabakh, regiune care este populată de secole întregi de armeni creștini și de azeri uh, musulmani care au locuit împreună în sudul Caucazului. Din păcate nu s-a ajuns la niciun acord uh, și, în schimb, s-a distrus orice urmă de speranță internațională și s-a dus la frustrarea suplimentară a două națiuni uh, distruse și o comunitate fără putere care a dorit să medieze. Ca să evităm suferințe suplimentare, Uniunea Europeană trebuie să nu mai piardă vremea și să-i lase pe ceilalți actori din regiune, cum ar fi Rusia, să uh, facă acest proces în conformitate cu influența lor strategică. Trebuie să continuăm să supunem uh, cele două țări sub presiune și trebuie să le sprijinim în același timp într-un mod echilibrat. Uh, pentru adoptarea principiilor fundamentale și să ajutăm cele două națiuni cu aspirații europene să construiască pace prin reconciliere. A venit momentul să rezolvăm criza umanitară astfel încât sutele de mii de refugiați și de strămutați să se poată întoarce acasă cu demnitate. Singura soluție este dialogul și compromisul astfel încât toți actorii să se gândească la necesitățile celorlalți. Deci Sper ca pacea să vină în Balcani. Este chiar momentul ca pacea să vină în uh, sudul Caucazului. Mulțumesc, domnule Tăcheș, și acum un minut și jumătate, domnul Șeflin. Uh, thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă înalt reprezentant. După cum reiese foarte clar din această dezbatere, disputa de la Nagorno-Karabakh a fost înghețată pentru foarte mult timp și există pericolul ca ea acum să se dezghețe și să ducă la o criză. Știm că a existat un război între Armenia și Azerbaijan în 1994. Armenia a făcut dintr-un milion de oameni refugiați și a ocupat o mare parte a teritoriului Azer. Dar există și alte probleme. Rusia, Turcia, Iranul au interese în această zonă și ar putea să se implice în cazul în care ar exista un nou conflict. În plus, Azerbaijanul a utilizat banii din uh, resursele sale energetice pentru a achiziționa uh, echipament militar. Armenia a luat măsuri similare. După cum se știe, uh, luna trecută Rusia a făcut o încercare de mediere între, ce două, între cele două părți la Kazan, dar au eșuat. Nivelul de încredere între cele două părți este prea scăzut, iar rezultatul este frustrare la Baku, iar frustrarea poate fi un sfetnic rău, cu toate că este de înțeles în momentul în care un teritoriu, o parte a teritoriului propriu este sub ocupare în urma lipsei de acțiune, lipsa de acțiune a uh, comunității internaționale înrăutăț- înrăutățește această situație. Nu este în interesul nimănui să trebuiască să intervenim într-o situație de conflict. De aceea trebuie uh, acum ca Uniunea Europeană să se implice. Vă mulțumim, domnule Șepflin. Un minut și jumătate, domnul Kellam. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă Ashton, în primul rând, regret faptul că această dezbatere nu duce la, nu va avea ca rezultat o rezoluție a Parlamentului European. Concluzia de astăzi este că status quo-ul din această regiune este, uh, nu poate fi durabil și solicită o uh, soluție pașnică și diplomatică. Am Uh, avertiza toate părțile că utilizarea forței ar putea duce la uh, consecințe incalculabile pentru întreaga regiune. Responsabilitatea noastră astăzi este să transmitem un semnal foarte clar tuturor părților, Azerbaijan, Armenia, dar și Rusia, de a se reține uh, de a crește tensiunile. Rusia uh, poartă o mare responsabilitate pentru că vinde sau oferă arme ambelor părți. Iar Moscova pare să dorească să uh, sprijine, să-și mărească influența în zonă. Uniunea Europeană are un rol de jucat aici, după cum spuneam. Însă, ceea ce ne trebuie astăzi este un angajament convingător al Uniunii Europene înspre pace și stabilitate în această regiune. Până de curând, Uniunea Europeană a avut uh, stimulente pentru pace, însă pentru credibilitatea noastră în această regiune este esențial să fim coerenți și consecvenți în aceste stimulente. În primul rând, trupele ar trebui să fie retrase în această zonă. Vă mulțumesc! Vă mulțumim. Domnul Abad, un minut și jumătate. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamnă Ashton, în octombrie 2010 am avut ocazia să merg în Nagorno-Karabakh și să mă întâlnesc atât cu autoritățile cât și cu refugiații. Și văd cum se escaladează, cum are loc o cursă în armărilor acolo, cum violența crește și cum Azerbaijanul are o retorică din ce în ce mai belicoasă. Grupul de la Minsk uh, trebuie să joace rolul și să depună eforturi pentru a apropia părțile. Însă, summitul de la Kazan ne-a arătat că nu s-a putut ajunge la o pace durabilă și văd că retorica agresivă a președintelui Aliev din Azerbaijan nu face decât să uh, agraveze lucrurile. Vă spun că cei trei președinți de la grupul de la Minsk au prezentat o foaie de parcurs la Dovil pentru soluționarea pacifică a conflictului. Trebuie să trecem acum la stadiul de punere în aplicare și sunt convins că fără participarea reprezentanților din Nagorno-Karabakh o pace uh, viabilă nu e posibilă. În ceea ce privește UE ar trebui să sprijine eforturile diplomatice făcute de grupul de la Minsk și de asemenea să se gândească la sprijinirea populației civile și să ajute refugiații, așa cum am făcut în Oseția de Sud și în Abhazia în 2008. E de datoria noastră să protejăm populația civilă. E un conflict la porțile Europei. Și, uh, de asemenea, lansez un apel par, uh, președinției poloneze, care a spus că parteneriatul de est este o prioritate. Deci avem nevoie de un rol mai mare în Caucazul de Sud. Să avem încredere în grupul de la Minsk pentru soluționarea acestui conflict și sper de asemenea ca Parlamentul European să facă o rezoluție mai echilibrată decât cea uh, votată atunci când am votat rezoluția Kirilov. Vă mulțumesc. Medio la señora Un minut și jumătate, doamna Vaidere. Godate colegi, Eștons Parlamentul mai Mulțumesc, domnule președinte, doamnă înalt reprezentant. Înainte de vacanța de vară aș dori să am siguranța că în Nagorno-Karabakh nu vom vedea o repetiție a situației din Georgia din vara anului 2008. Situația în regiune ridică câteva semne de întrebare și de îngrijorare și tocmai de aceea este regretabil faptul că nu vom avea o rezoluție parlamentară în acest sens. Uniunea Europeană nu a avut un rol suficient de activ pentru a găsi soluțiile la acest conflict. Avem resurse, avem experiența necesară pentru a face asta. Vizita lui Lady Ashton în regiune ar putea să fie utilă în rezolvarea situației. Rolul Rusiei este de asemenea foarte important pentru că Rusia oferă echipament militar și antrenament, pregătire militară Azerbaijanului. După ultima întâlnire de pe 24 iunie de la Kazan, președintele Medvedev a semnat un tratat care a prelungit operațiunile militare din regiune. Și sprijinul militar acordat până în 2042 și există aici interesele altor țări. Trebuie să avem o prezență internațională, cu adevărat internațională în regiune, nu doar din punctul de vedere al Uniunii Europene sau al țărilor din grupul de la Minsk. Sunt convinsă că și forțele de ocupație, forțele militare de ocupație trebuie să fie retrase de pe acest teritoriu. Și în același timp, refugiații și strămutații trebuie să aibă ocazia să se poată întoarce acasă. Și acest proces trebuie să fie unul observat la nivel internațional. După aceea putem să, aștepta, să așteptăm un referendum. Președintele, mulțumesc pentru minut și jumătate, domnul Lișec. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, pani wysoka przedstawiciel. Zanim przejdę... Mulțumesc, domnule președinte doamnă înalt reprezentant, aș dori să notez în, în primul rând faptul că predece antevorbitorii mei au comentat cu privire la rolul președinției poloneze în acest sens. Însă președinția poloneză nu poate decât să o sprijine pe Lady Ashton pentru că, în conformitate cu tratatul de la Lisabona, întreaga Uh, competență cu privire la uh, politica externă vă uh, este a dumneavoastră, doamnă Ashton. Îl cunoașteți însă pe domnul Sikorski, Lady Ashton, cu siguranță dumnealui vă va sprijini. Bineînțeles, situația din Nagorno-Karabakh ne preocupă și ne îngrijorează. Însă, există oameni care sunt chiar speriați de ea. Mă gândesc la Georgia, de exemplu. Eu am vizitat Georgia de curând, am fost raportor pentru Georgia, am discutat cu politicieni, cu președintele, cu uh, președintele Parlamentului. Cu toții au spus că sunt uh, înfricoșați de, de ceea ce s-ar putea întâmpla la Nagorno-Karabakh și de impactul pe care acest uh, conflict ar putea să-l aibă asupra Georgiei, mai ales având în vedere interesul unor uh, părți terțe. Așadar, să uh, creăm pace în această zonă. Mulțumesc. Un minut și jumătate, doamna Teocarus. Hristo, brădre. Lady Ashton. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamnă Ashton, voi începe prin a vă spune ce s-a întâmplat înainte de summitul de la Kazan. Mă gândesc că dacă ar avea loc o revoluție ca cea din lumea arabă, noi ne-am dat uh, ne-am dat tot sprijinul și asta s-ar întâmpla și în Azerbaijan. În loc de asta, vedem că momentul de față situația se agravează din ce în ce mai mult. Și pe noi ne îngrijorează mai ales uh, proveniența armelor. Eu nu spun că ar trebui să bombardăm uh, Caucazul. Ar trebui să fim foarte atenți pentru a avea acolo un proces pașnic, iar Uniunea Europeană trebuie să fie prezentă pentru a promova soluționarea conflictului. Însă de foarte multe ori Azerbaijanul a fost deja condamnat la nivel internațional, la OSCE. A fost condamnat deoarece acum se înarmează foarte mult, iar Azerbaijanul, în loc să acționeze pentru prosperitate și pentru uh, bunăstarea azerilor, își cheltuie toți banii pentru a cumpăra arme. Și asta ne îngrijorează foarte mult. Deci de ce a intrat în această cursă a înarmărilor și Armenia? O țară care timp de ani de zile a fost uh, obiectul unui embargo din partea puterilor vecine. Armenia ar trebui să renunțe la zonele ocupate, însă să nu uităm că și Ciprul se află în aceeași situație și ar trebui să urmeze acest exemplu. Și eu cred că trebuie să, să se acționeze în funcție de dreptul internațional și nu să ne gândim doar la proveniența armelor. Vă mulțumesc, doamna Ibrisagici. Un minut. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Lady Ashton, eu reprezint astăzi Suedia dar sunt și refugiat din Bosnia. Am trăit pe propria piele războiul din Bosnia și ceea ce au descris alți colegi. Îmi amintesc că așteptam pe cineva de la UE sau de la ONU sau din Statele Unite sau de la NATO, cineva, oricine să vină și să intervină și să facă ceva, dar nimeni n-a făcut nimic. Frustrarea pe care mi-o amintesc de atunci a dus la activitatea mea politică de astăzi și ceea ce văd în Nagorno-Karabakh este un fel de deja vu, este exact același scenariu. Cineva a ocupat un teritoriu, a făcut curățare, purificare etnică și a obținut o majoritate etnică și apoi au zis hai să facem un referendum. Și eu am tot așteptat ca cineva să facă ceva, dar nimeni n-a făcut nimic. Și astăzi nu o să mai stau cu mâinile în sân uh, și să aștept. Trebuie să ne asigurăm că ocupația armeană încetează. Doar atunci când refugiații se întorc vom putea avea un echilibru și vom putea într-adevăr să discutăm despre etapele finale în Nagorno-Karabakh. Mai devreme sau mai târziu va trebui să discutăm aceste lucruri așa cum trebuie. Nu poți să faci un referendum după ce ai eliminat oamenii, ai strămutat oamenii. Mai întâi refugiații trebuie să se întoarcă și de-abia după aceea să avem un referendum. Mulțumesc. Doamna Ibrisagic. Domnul Stoianov uh, dorește să vă adreseze o întrebare. Acceptați întrebarea? Mai pe frogă? Absolut. Yes. Bineînțeles. Foarte bine, domnul Stoianov. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, vă mulțumesc domnule președinte. Uh, Doamnă Ibrisagic, dacă mi-amintesc eu bine, țara dumneavoastră a recunoscut independența Kosovului. Și Kosovo a fost un teritoriu care s-a despărțit de un teritoriu suveran, însă unii au considerat că era ceva corect. În același timp, ceea ce se întâmplă în Nagorno-Karabakh uh, constituie uh, obiectul discuției de astăzi. Dumneavoastră vorbiți de purificare etnică. Ce credeți despre purificarea etnică făcută de Azerbaijan în ceea ce privește Armenia. E vorba de toată populația armeană din Baku care a fost eliminată. Vă mulțumesc. Domnul Stoianov ar trebui să știe că la nivel internațional Kosovo nu este considerat ca fiind un eh, caz excepțional. Deci e o de fapt, e o situație excepțională. Doar Kosovo e așa și Uniunea Europeană ar trebui să dea dovadă de consecvență atunci când abordează cazuri diferite. Fie că e vorba de Transnistria sau de alte cazuri, e vorba de, teritori- de integritatea teritorială a Moldovei sau a Georgiei. Și de ce nu poate da dovadă de consecvență Uniunea Europeană și de ce nu poate proteja integritatea teritorială a Azerbaijanului? Bine, vă mulțumesc, doamnă Iurisagici. Încep uh, com, uh, intervențiile uh, cash DI. Domnul Landsbergis, un minut. Mr. President, Madam High Representative. Domnule președinte, doamnă înalt reprezentant, stimați colegi, se pare că gândirea rațională cu privire la un conflict uh, înghețat uh, pare să se fi născut de curând în Parlamentul European. Acum trei ani părăm să ne uh, îngropăm capul în nisip uh, și să ne ascundem în, fa- în spatele grupului de la Minsk. Și iată, acum uh, forța militară este în continuare utilizată. Mm, războiul este, uh, cancerul războiului este acolo, iar boala se răspândește când teritoriile sunt ocupate, când lunetiștii uh, ucid oameni. Trebuie cel puțin să, să oprim, să, să încetăm să ne mai păcălim noi pe noi. Să acționăm sau să nu, ne, sau să nu acționăm. Aceasta este dilema noastră. Toate uh, teritoriile din Azerbaijan trebuie luate în considerare. Toți oamenii strămutați, toate problemele de comunicare cu Nagorno-Karabakh, Apoi trebuie să purtăm o discuție serioasă cu Rusia cu privire la rolul său în această regiune. Vă mulțumesc! Vă, vă mulțumim, domnule Landsbergis. Un minut, domnul Nitras. Dziękuję, panie przewodniczący. Południowy... Vă mulțumesc, domnule președinte. Caucazul de Sud e o zonă unde peste tot sunt refugiați. Refugiații sunt omniprezenți acolo. În Georgia sunt refugiați, în Abhazia, în Oseția și în Armenia sunt refugiați, însă nu provin din Nagorno-Karabakh, ci din Baku și uh, au chiar și o stradă numită Baku. E o problemă foarte complexă și nu ar trebui să uităm acest lucru dacă e să ne implicăm și noi în acest conflict. Deci dacă noi vom ține cu o parte sau cu uh, cealaltă, nu vom putea avea un, uh, o influență pozitivă. Să nu uităm că aceste conflicte etnice au un factor comun și anume imperialismul sovietic, despre care nu trebuie să uităm niciodată. Eu cred în planurile adoptate de grupul de la Minsk, însă nu cred că practicile acestora pot fi eficiente. Rusia are clar acolo un interes, însă nu putem să dăm mână liberă Rusiei la aceste negocieri în Caucazul de Sud. Lady Ashton, e o problemă foarte importantă în ceea ce privește activitatea dumneavoastră anul acesta. Vă mulțumesc. Domnul cu un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea în karabakh este întotdeauna descrisă ca un conflict înghețat, dar nu e deloc adevărat. Este din ce în ce mai activ uh, conflictul. Avem din ce în ce mai multe, din ce în ce mai mulți răniți în Armenia și este posibil să izbucnească un război cu totul care să implice Iranul și Rusia pe de-o parte și Turcia pe de partea cealaltă. Și avem uh, petrodolar care uh, finanțează acum o cursa în armărilor. Baku, uh, capitala Baku cumpără echipamente militare și are o poziție din ce în ce mai belicoasă. Și Armenia încearcă din răsputeri să țină pasul. Este Bineînțeles, Armenia trebuie să se retragă din uh, raioanele ocupate din împrejurim și să permită refugiaților să se întoarcă. Din punctul meu de vedere, nici uh, integritatea teritorială, nici autoguvernarea nu sunt principii absolute. Trebuie să dăm dovadă de flexibilitate în politica externă. Uh, Solicit grupului de la Minsk, în special după eșecul de la Kazan, să încerce să rezolve acest conflict în special cu ajutorul înaltului reprezentant. Și o să vă spun, doamna Ashton, că acesta este ocazia dumneavoastră să câștigați premiul Nobel pentru pace. Mulțumim, domnule Tanoc. Pentru un minut, doamna Băsescu

Mulțumesc, domnule președinte. Cred că Uniunea Europeană ar trebui să joace un rol mult mai important în Nagorno-Karabakh. M-aș bucura ca doamna Lady Ashton să primească premiul Nobel pentru pace dacă reușește. S-a vorbit despre Iran. Mă interesează acest subiect. Ne puteți explica rolul Iranului în, acest, uh, uh, în această regiune? în urma eșecului de la Kazan, uh, președintele Parlamentului iranian a spus că acest uh, conflict ar trebui să fie rezolvat de către actorii din regiune, lucru care, uh, pentru că aceste, acești actori se cunosc foarte bine. Vă mulțumim, domnule Belder. Doamna Vaidere. Sorry, I just want... Îmi pare rău, vroiam doar să aduc o lămurire. Colegul care a ascultat discursul meu în engleză, mi-a atras atenția că una din propozițiile mele poate a fost tradusă greșit și vroiam să repet această frază. Și anume, Rusia furnizează Armeniei arme și pregătire, instruire militară. Deci asta era singura problemă. Restul a fost tradus corect. Vă mulțumesc pentru lămurire, doamnă Vaidere, spune domnul președinte. Doamna Eșten, aveți cuvântul. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Voi fi destul de subcintă, deoarece cred că prin contribuțiile dumneavoastră ați acoperit practic toate problemele. În primul rând, a venit, aveți dreptate, ar trebui să mă duc deja în această regiune, însă din cauza problemelor pe care le-am avut nu am putut să o fac. Pentru mine a fost întotdeauna o prioritate să mă asigur că transmitem mesajul corect acolo și trebuie să vă spun că purtăm negocieri cu premierii celor două țări și cu liderii țărilor din grupul de la Minsk. De asemenea, aș vrea să vă spun că noi ne dorim să jucăm un rol mai puternic. Franța dorește să-și continue rolul actual și crede că poate contribui mai mult. Deci rolul nostru este să sprijinim uh, acest stat membru în munca lor și să ne asigurăm că vor putea contribui așa cum se cuvine. Sunt de acord cu ceea ce ați spus, stimați eurodeputați. E important să ne implicăm nu doar în discuțiile cu cele două părți implicate, ci și pe teren. Și, într-adevăr, e foarte important să stabilim contacte cu populația. Și, așa cum ați spus și dumneavoastră, nu e un conflict înghețat, ci unul care devine din ce în ce mai fierbinte și de aceea avem motive de îngrijorare. Și, de asemenea, în ceea ce vește nivelul de încredere, s-a spus că e foarte scăzut. Da, am făcut bine să discutăm despre această problemă în momentul de față, deoarece e o prioritate și pentru noi în uh, serviciul de acțiune externă. Deci noi vrem să ne asigurăm că vom colabora așa cum trebuie, atât cu Franța cât și cu celelalte țări din grupul de la Minsk. De asemenea, mă bucur să văd că președinția poloneză va prelua această problemă cu mult mai multă vigoare decât cele anterioare. Vă mulțumesc și aștept să continuăm discuțiile pe această temă. Vă mulțumesc, doamnă Ashton. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, declarația înaltului reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind pregătirile în vederea alegerilor din decembrie pentru Duma de stat din